prezentare pentru a doua lectură a raportului um, Augustin Diaz de Mera Garcia Consuegra pentru Agenția UE pentru Cooperare în materie de aplicare a legii Europol. Și dau cuvântul imediat raportorului domnul Diaz de Mera. Muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața, domnule comisar, dragi colegi, dragi prieteni. Lucrez la acest regulament uh, de trei ani în calitate de raportor și încă de la început am avut aceeași intenție și anume de a face din regulament uh, un act normativ care ne oferă instrumentele necesare pentru punerea în aplicare eficientă a obiectivelor Europol. Europol are un obiectiv important și anume acela de a consolida coordonarea între autoritățile din statele membre și uh, coordonarea reciprocă în combaterea terorismului, infracționalității uh, grave și uh, altor încărcări, încălcări ale legii, precum uh, trafic de ființe umane, răpiri, trafic de droguri, luare de ostatici, Moneda, los medios, șantaj, la delincuenție informatică, al de confiscare de bani, trafic de arme și explozibili, explozibili abuzuri sexuale. În total 30 de astfel de probleme. Și vorbim despre o fuziune între Europol și Sepol. Au existat uh, foarte multe voturi uh, pentru, ca urmare a colaborării eficiente între raportorii din umbră. Și aș dori să profit de această ocazie pentru a-mi exprima mulțumirea uh, pentru aceste eforturi. Trebuie să subliniem cooperarea extraordinară pe care am avut-o cu colegii mei. Vreau să le mulțumesc pentru această cooperare și pentru munca pe care au depus-o în ultimii trei ani de negociere. Am avut uh, diferite negocieri uh, sub președinție italiană, luxemburgheză și olandeză și aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în uh, negocieri, precum și Victoriei Dimitri pentru munca excelentă pe care a făcut-o ca reprezentant din partea Comisiei. În a doua lectură aș vrea să subliniez următoarele. Europol are scopul de a combate terorismul jihadist și trebuie să le dăm instrumente mai bune pentru a face asta. În ianuarie am, s-a creat FTC pentru a combate terorismul. Este vorba despre un task force pentru combaterea terorismului. Acesta are resursele necesare pentru a combate terorismul. De asemenea, există și un cadru juridic pentru a combate uh, criminalitatea pe internet Trebuie să combatem uh, propaganda extremistă, jihadistă online. Deci uh, vom analiza conținutul online, vom discuta cu furnizorii de servicii de internet, astfel încât acest conținut să fie eliminat în uh, mod corespunzător. Acest lucru este valabil și pentru stocarea și schimbul de informații privind um, criminalitatea. Este vorba despre mijloace de analiză a riscurilor și amenințărilor. Polițiile naționale și punctele focale naționale vor fi consolidate, iar unitățile naționale vor primi notificări imediate cu privire la orice informații legate de orice acte infracționale. Europol are de asemenea posibilitatea de a coordona orice anchete și uh, poate oferi sprijin pentru consolidarea operațiunilor statelor membre. Europol, de asemenea, va putea să furnizeze uh, date uh, personale, bineînțeles cu respectarea legilor privind uh, protecția datelor personale, însă trebuie să aibă această posibilitate pentru a combate probleme precum abuzul de minori. Și datorită um, supervizorului de date european, care va fi un organism independent, se va asigura colaborarea cu uh, omologii naționali. În ceea ce privește datele sensibile, uh, bineînțeles, se va asigura uh, conformarea cu legislația în domeniul protecției datelor. Și, bineînțeles, va exista mai multă eficiență și în ceea ce privește bordul Europol ochenta y ocho del tratado de funcionamiento de la unión europea pide claramente que las actividades de europol. sunt uh, oricum uh, chestiuni uh, foarte importante. activitățile europolului vor fi supervizate împreună de către parlamentul european și parlamentele naționale și în acest scop a fost creat un organism special. combaterea criminalității organizate este esențială și pentru asta trebuie să avem o cooperare eficientă între organizațiile existente. europol va permite o bună consultare a datelor. Acum avem rezultate satisfăcătoare care vor permite Europol să uh, lucreze în continuare non-stop la toate aceste chestiuni. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Domnule, doamnă președinte și domnule comisar, mulțumesc. Într-adevăr, îi dau acum cuvântul domnului comisar Av Avramopoulos. Vă rog. Eh, mulțumesc, doamnă președinte onorați membrii ai Parlamentului, o să încep mulțumind uh, raportorului nostru, domnul Dias Temera, și echipei sale, care au făcut o treabă minunată, adoptând uh, această acest text legislativ important. După trei ani de muncă neobosită pentru a se ajunge la acest compromis, pot să îl uh, felicit pentru rezultat și pot să îmi exprim uh, mulțumirea uh, pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o. Ceea ce face acest regulament important este că combaterea terorismului este prioritatea numărul 1 82% din cetățenii Europei ne spun într-un studiu recent că doresc ca Uniunea Europeană să intervină mai mult în problemele terorismului decât până acum. De îndată ce acest regulament va fi aplicat în 2017, ne va oferi cadrul pentru a face acest lucru. În primul rând, făcând Europul și hub-ul informațional uh, în Uniunea Europeană. Parisul, Bruxelles au arătat acest lucru foarte clar. Schimbul de informații este călcâiul lui Ahile. Statele membre trebuie să se coordoneze mai îndeaproape și mai eficient. Investigații complexe trebuie să fie susținute de o analiză aprofundată. Europolul poate să aibă o valoare adăugată clară în această privință. O altă îmbunătățire este uh, controlul democratic al Parlamentului. Noile uh, legi vor asigura responsabilitatea pentru uh, activitățile Europolului împreună cu parlamentele naționale. Protecția datelor personale va fi și ea întărită Consider, prin urmare, ca rezultatul nostru la acest dosar a fi uh, pozitiv. Temeiul juridic uh, al Europolului a fost aliniat cu tratatul de la Lisabona și obiectivele reformei Europolului pentru a-l face uh, mai responsabil, mai eficient și efectiv au fost pe deplin realizate. Cu toate acestea, aș dori să vă atrag atenția asupra celor două Uh, declarații pe care Comisia le-a făcut în Consiliu deja și pe care vreau să le subliniez astăzi. Prima se referă uh, la guvernanța Europol. Rămânem convinși de beneficiile instituirii unui uh, comitet executiv ca parte a structurii de guvernare a Europolului și a altor agenții vom urmări situația în ceea ce privește guvernanța Europolului și în următorii doi ani vom examina, dacă sunt necesare, și alte propuneri în această privință. Al doilea aspect se referă la necesitatea de a asigura coerența între regulamentul privind uh, uh Europolul și pachetul privind protecția datelor. Având în vedere receta adoptare a noilor reguli privind protecția datelor și revizuirea Uh, protecției datelor pentru uh, instituții ce va urma, trebuie să asigurăm o coerență și să evităm paralelismele. Este clar că funcțiile uh, exercitate de bordurile de cooperare vor fi exercitate în viitor de noul creat Comitet European pentru Protecția Datelor. Onorați membrii, Uh, salut un, uh, o măsură importantă și aștept să uh, aud intervențiile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Din păcate nu o văd pe doamna Holmeier. Vom trece la uh, intervențiile din partea grupurilor. Domnul Zver, din partea PPE, va lua cuvântul. Varnost evropskih državljanov je po koncu hladne vojne Mulțumesc, doamnă președinte. Siguranța cetățenilor europeni uh, e la mare încercare în momentul de față și asta din mai multe motive. Nu am investit suficient în apărare și iată, din această pricină, în momentul de față ne confruntăm cu multe amenințări la adresa securității noastre. Și asta știu până la urmă toți cei care se află în competiție cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este cea mai mare putere economică. Iată, e deosebit de important faptul că după trei ani de negocieri avem într-un final un acord cu privire la Europol. Mă bucur că putem chiar astăzi vota regulamentul, uh, noul regulament privind Europol agenția va primi mai multe responsabilități în combaterea terorismului. De asemenea, Europolul va putea crea noi unități, iar cooperarea între statele membre se va îmbunătăți. Sunt mândru de grupul pe care îl reprezint și care s-a asigurat că mandatul Europol este întărit. Avem un cadru juridic uh, mai bun de asemenea. Mulțumim. Urmează acum în, în numele socialiștilor și democraților domnul Weidenholzer. Mulțumesc, doamnă președinte. Mâine este o zi mare, vom vota nu un regulament european uh, privind Europol. Am avut nevoie de trei ani pentru a ajunge la acest rezultat. Uh, au fost organizate mai mult de 80 de reuniuni. A fost un proces foarte complex care a fost extraordinar de bine gestionat de domnul Diaz de Mera. Vreau de aceea să-i mulțumesc raportorului și tuturor raportorilor din umbră. Regulamentul uh, adaptează normele tratatului de la Lisabona și uh, aduce mai multă siguranță pentru cetățenilor, cetățenii europeni. De asemenea, îmbunătățește cooperarea la nivel uh, transeuropean și îmbunătățește instrumentele de compare, combatere a crimei organizate și a terorismului. Regulamentul se asigură că structurile Europol sunt mai eficiente și mai democrate, democratice, că controlul parlamentar este întărit și că, bineînțeles, sunt aplicate norme mai stricte în ceea ce privește protecția datelor. Esențial este faptul că controlul parlamentar uh, este asigurat de către Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Este unul dintre puținele acte legislative în care se uh, Uh, pune accentul pe cooperarea între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Genul acesta de cooperare ar trebui să se aplice și în alte domenii. Cooperarea interparlamentare, uh, interparlamentară este unul uh, dintre punctele esențiale ale proiectului european. La ultima sesiune plenară, am uh, promulgat noul pachet privind protecția datelor. E important ca în acest nou regulament privind Europol să respecte pachetul privind protecția datelor. Astfel, credibilitatea Europol va fi întărită și, de asemenea, uh, astfel se va îmbunătăți cooperarea între statele membre și uh, va fi accelerat schimbul de date. De asemenea, important a fost uh, fuziunea între Europol și CEPOL. Noi ne-am opus acestei fuziuni. De ce? Pentru că vroiam să întărim uh, uh, mandatul diferit al celor două agenții. Același principiu mi se pare că ar fi trebuit să se aplice și în cazul organismului care monitorizează uh, Um, comunicările pe internet. Din păcate nu am avut suficient timp pentru uh, a ne asigura că creăm un act legislativ separat. În orice caz, regulamentul nou privind Europol este unul de bună calitate, va duce la îmbunătățirea activităților polițienești și judiciare atât de, nege- atât de necesare. Mulțumim, urmează domnul Kirkhope în numele ECR. Commissioner. Domnule Doamnă președinte, domnule comisar, Europol are nevoie de noi instrumente pentru a face față noilor provocări. Astăzi, după o perioadă îndelungată de negocieri, ne aflăm într-o situație în care avem un mandat reînnoit pentru a combate provocările de securitate. Sub uh, excelenta conducere a președintelui, Europol a devenit uh, o agenție atât de importantă care se ocupă de schimbul de informații în Uniunea Europeană. Acest regulament conferă Europol instrumentele necesare pentru a răspunde amenințărilor mai rapid și le oferă statelor membre încrederea că Europol îndeplinește standarde deosebit de înalte în ceea ce privește transparența și protecția datelor. De asemenea, le permite de eurodeputaților și parlamentelor naționale să supravegheze acțiunile Europol pentru a asigura tragerea la răspundere și, bineînțeles, asta nu poate decât să consolideze încrederea în aplicarea legii în Uniunea Europeană. Mai important, acest regulament oferă o bază solidă pentru unitatea uh, de criminalitate uh, informatică a Europol, pentru că uh, teroriștii folosesc rețelele de socializare pentru recrutare. Mii de conturi de Facebook și de Twitter sunt create pentru recrutare și trebuie să le depistăm imediat ce sunt create. Astfel, Adesea, uh, autoritățile se spală pe mâini de uh, responsabilitate și aceste rețele se spală pe mâini de responsabilitate pentru ceea ce se postează pe rețelele respective. Europol trebuie să fie și în continuare un hub pentru schimbul de informații și pentru cooperare între toți cei care sunt implicați în aplicarea legii. Combaterea terorismului și criminalității uh, grave sunt adesea Uh, nu foarte bine puse la punct și noi suntem uh, de multe ori cu un pas în urma infractorilor. Europol uh, a făcut din Regatul Unit un loc mai sigur. Și domnule Diaz de Mera, vă felicit pentru eforturile dumneavoastră și pentru perseverența dumneavoastră pentru a avea un regulament de calitate care să ajute Europol în lupta împotriva traficului de ființe umane, terorismului și contrabandei. Domnule uh, Petersen, în numele democraților și liberalilor, două minute și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep uh, mulțumindu-i domnului Diaz de Mera și uh, instituțiilor europene pentru munca lor asiduă. A fost un proces îndelungat și cred că Europolul va fi mai bine echipat pentru a susține statele membre în combaterea infracționalității și terorismului. Mi-aș fi dorit să văd o și mai mare întărire a Europolului, pentru că ar fi bine ca Europolul să poate să primească uh, informații uh, privind anchetele din partea statelor uh, membre, să existe un uh, schimb obligatoriu de informații uh, din partea statelor membre, pentru că statele membre nu trebuie să poată să rețină informații care ar putea să fie uh, utile altor state membre Caracterul transfrontalier al atacurilor din Paris și din Bruxelles ne-au arătat că schimbul de informații între forțele polițienești uh, este foarte important uh, în combaterea uh, amenințării ter terorismului. Sunt exemple clare atacul terorist din Paris din november, din noiembrie, mă scuzați, teroriștii au călătorit uh, la uh, Bruxelles și au putut să o facă pentru că poliția franceză nu a avut uh, fotografiile și informații necesare pentru a-i reține. Trebuie să îmbunătățim schimbul de informații între statele membre. Aceasta este o precondiție pentru a evita uh, atacuri uh, viitoare. Trebuie să facem acest lucru uh, înainte de apariția unor uh, noi incidente, a unor noi atacuri. Trebuie să facem eforturi împreună în acest sens. Într-un uh, referendum Uh, Danemarca a uh, votat să părăsească uh, Europolul pentru că nu este mulțumită de modul în care se lucrează în această instituție, dar cred că odată cu noul regulament, Danemarca poate să devină din nou membru cu drepturi de pline ale, al Europolului. Îmi doresc ca noul uh, Europol întărit să aibă succes pentru că este important în combaterea terorismului. Uh, doamna Cornelia Ernst uh, din partea GUE. Mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc raportorului care a colaborat strâns cu noi în ciuda faptului că nu întotdeauna pozițiile noastre au fost identice. Întrebarea de bază a fost uh, ce ne dorim de la poliție și cum ar putea fi uh, coordonate prin Europol activitățile polițienești la nivel european. Noi ne dorim ca prin Europol să se asigure protecția cetățenilor, um, anchetarea infracțiunilor și uh, asigurarea unei cooperări solide. Asta ne doream noi ne, se pune întrebarea dacă aceste obiective au fost atinse. Există îmbunătățiri, dar ambițiile noastre mari nu au fost transformate în realitate. În loc să promovăm, într-adevăr, o combatere a crimei organizate cu, pe baza uh, unei uh, liste de infracțiuni, am transformat uh, Europolul într-un fel de organism care colectează date. Uh, organismul care se ocupă de monitorizarea comunicărilor pe internet uh, este unul mult prea slab pentru că până la urmă are la bază o cooperare cu operatorii privați. Nu suntem de acord cu așa ceva. Suntem de asemenea dezamăgiți de grupul de control parlamentar. Așteptam mai multe. Acest grup nu are niciun fel de drepturi și responsabilități și mai există și acel black box. Prin urmare, respingem acest regulament. Mulțumim, domnul Teri Cabras. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar Avramopoulos. Europol este agenția europeană care sprijină autoritățile polițienești și judiciare naționale în lupta împotriva criminalității organizate și terorismului. Atacurile teroriste recente au uh, crescut nevoia de a avea o agenție polițienească europeană mai puternică și mai capabilă să promoveze colaborarea transfrontalieră și schimbul de informații între statele membre. În acest context, era necesar să oferim Europol puteri suficiente pentru a ajuta statele membre cu prevenirea, analiza și urmărirea penală a infracțiunilor pe tot teritoriul Uniunii Europene. Totuși, cu cât uh, devine mai puternic uh, Europol, cu atât trebuie să devină mai puternic și rolul Parlamentului de a-i controla activitatea. Și cu atât trebuie să avem uh, mai uh, multe garanții pentru a preveni um, spionarea în masă a cetățenilor și schimbul masiv de date personale, care ar putea fi disproporțional și uh, ar putea fi împotriva drepturilor fundamentale. Europol își dezvoltă activitățile în Uniunea Europeană. Totuși, criminalitatea organizată nu se oprește la frontiere și de aceea este necesar să avem o mai bună cooperare și cu țările terțe și cu organizațiile internaționale. Regulamentul pe care îl discutăm își propune să consolideze Europol și să evite riscul unei uh, intervenții polițienești prea mari în viețile noastre. În text sunt anumite lucruri cu care nu suntem neapărat de acord în special că mm, directorul executiv al Europol nu este răspunzător direct Parlamentului European, ci Consiliului. Și există și mm, IRU, Internet Referral Unit, care poate să îndeplinească niște sarcini pe care le-a preluat la 1 iulie 2015. Noi am menținut în, în amendamentele noastre anumite lucruri și anume că a existat un acord cum că această unitate nu trebuie să facă obiectul unei legi separate. Oricum, salut eforturile colegului Diaz de Mera pentru a îmbunătăți textul, iar grupul meu va vota pentru amendamentul nostru. În același timp, însă susținem textul în ansamblul său facem asta pentru că este un instrument uh, necesar și nu există altă soluție decât uh, pentru a consolida cooperarea între autoritățile naționale și europene. Și, bineînțeles, scopul este și de a îmbunătăți cooperarea cu țările terțe pentru a combate criminalitatea transfrontalieră. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Mach, în, numărul, în numele FTD. Dámy a pánové, až budeme hlasovat o tomto návrhu, tak tam... Doamnelor și domnilor, când vom vota această propunere, atunci vom vota o singură propunere, de fapt, și anume propunerea mea de a respinge această propunere. Uh, am uh, făcut uh, sau am cerut această respingere din, în numele FDD, care nu a avut dreptul să depună niciun fel de amendamente. Nu cu mult timp în urmă, Comisia Europeană a venit cu o altă propunere care se baza pe fuziunea între CEPOL și Europol. Uh, această propunere a fost aruncată la gunoi. Parlamentul a decis transformarea CEPOL și transformarea de asemenea Europol. Avem acum o, un fel de poliție secretă care ar trebui să fie activă la nivel european. Datele care sunt colectate de către Europol vor putea fi transferate mai departe către terți de către Comisie. De asemenea, Vorbim aici despre nume, despre date cât se poate de concrete, pe cum numere de cont bancare, etc. Și aceste date vor putea fi transferate unor persoane private, persoane fizice. Deci tot toate activitățile Europol până la urmă sunt în afara sferei noastre de control. Există un fel de de, de norme care ne-ar arăta că, într-adevăr, controlul de uh, parlamentar există, dar el nu există. Mulțumim. Urmează domnul uh, Prețăl în numele ENF. Un minut și jumătate frau präsidentin domnilor, damen und domnilor majoritatea parlamentului european uh, sărbătorește astăzi uh, lovitura de grație dată terorismului. Și în ce constă această lovitură de grație? În întărirea Europol și uh, în întărirea schimbului de informații la nivel european. Raportorul a spus că a existat mare consens în rândul raportorilor din umbră și cred că asta ar trebui să ne îngrijoreze mai degrabă. Și anume, a existat cam mult consens când a venit vorba despre schimbul de informații întărit la nivel european. După aceea, reprezentanții uh, liberali spun uh, în plus că am avea nevoie de un uh, schimb de informații obligatoriu. Ei, mare glumă. Doamnelor și domnilor, noi, în Europa, nu suntem capabili să respectăm regulile pe care le-am stabilit în trecut, și anume uh, protecția Schengen și a uh, granițelor externe, respectarea uh, regulamentului de la Dublin. Ei bine, regulile acestea nu suntem capabili să le respectăm la nivel european. Și acum ce se întâmplă? Venim cu noi reguli care sunt menite a uh, sau a rezolva problemele generate de faptul că în trecut nu am fost capabili să respectăm regulile stabilite de către noi. Nu e serios. Trebuie, într-un final, să tratăm vechile reguli, să ne asigurăm că acestea sunt bine puse în aplicare și nu să creăm noi instrumente menite a ameliora situația generată de faptul că nu respectăm regulile. Urmează domnul Zarianopoulos. Un minut. Europol Europolul este în momentul uh, de față restituit ca o nouă agenție europeană de represiune. Intervine în statele membre uh, prin crearea centrelor sale și uh, obligă statele membre să incrimineze o mare gamă de infracțiuni. Acest lucru va permite uh, uh, stocarea de informații astfel încât uh, serviciile secrete din terțe țări uh, și din Statele Unite să cunoască și să poată să supravegheze ceea ce facem. Și asta împreună cu uh, interesele comerciale. Deci uh, tot ce ați, ce ați spus în legătură cu responsabilitate sau uh, supraveghere este un alibi doar pentru a acoperi această supraveghere, pentru a ne asigura că mișcările sociale împotriva politicilor antipopulare ale statelor membre uh, nu mai este posibilă. Vom fi în măsură să uh, abordăm aceste mecanisme de uh, represiune pe care trebuie să uh, le răsturnăm. Uh, un cartonaș albastru îl acceptați din partea domnului Vișovski? Îl acceptați? Da. Domnule Zedeșovski, vă rog. Document vůbec Stimați colegi, stimate coleg, nu știu dacă ați citit uh, textul noului regulament și tocmai de aceea vă adresez întrebarea aceasta. Îmi puteți azi, a, explica cum anume Europolul este transformat într-o agenție represivă? Ați fost la Europol, știți cum uh, funcționează? Vă mulțumesc pentru răspuns. Δεν ανάγκη κάποιος να επισκεφθεί deci nu trebuie să vizitezi uh, sediul Europolului pentru a înțelege cum funcționează. Textul în sine ne arată că există această caracteristică de represiune, pentru că am extins uh, uh domeniul informațiilor care sunt culese. Uh, puteți uh, citi foarte atent. Dacă citiți aceste informații, veți înțelege că se axează pe politicile uh, sociale și activitățile sindicale, pentru că acolo veți regăsi temerile celor uh, care uh, vor să țină sub control aceste activități sociale. Doamna Gomes. Doamna Holmeier, doamnă președinte, stimați colegi, sunt uh, de-a dreptul uimită câtă neștiință există în uh, extrema dreaptă, respectiv stângă, a Parlamentului European. Avem aici o cooperare, o organizare, o organizație care coordonează până la urmă activitățile polițienești la nivel uh, european. Uh, prin IRU sunt eliminate infracțiuni pe internet, uh, conținuturi infracționale uh, care ar avea un uh, ar putea avea un impact mai mult decât negativ asupra cetățenilor europeni. Uh, e important ca Europol, Europolul să coopereze cu statele terțe, cu organisme din state terțe, în cazul în care mm, anchetele comune nu se demarează conform legislației, există posibilitatea deferirii în justiție a celor responsabili. Acesta este controlul democratic până la urmă. Uh, de asemenea, principiul statului de drept uh, stă la baza activității uh, Europol. Datele uh, pasagerilor sunt codate, ele nu pot fi transferate terților, există restricții cât se poate declare cu privire la utilizarea acestora. Uh, personalul este de asemenea format. Mă bucur foarte mult de rezultatul obținut, îl felicit pe domnul raportor și pe toți raportorii din umbră. Sunt într totul de acord de asemenea cu, dat, cu colegul de la ALDE, într-adevăr avem nevoie de uh, mai multe date care să fie schimbate între statele membre pentru că nu mai există granițe pentru infractori. Uh, Uh, vreau de asemenea ca uh, Comisia să se asigure că Europolul uh, primește mai mulți angajați, mai, are parte de mai mulți angajați, pentru că 30 nu sunt suficienți, dar pe ansamblu sunt mulțumită de rezultatul obținut. Și, stimate coleg, din păcate nu ați fost la ședința în care se puteau depune amendamentele. Uh, doamna Gomez, uh, două minute și jumătate. Raportorul Diaz de Mera, raportorii din umbră, au reușit, uh, după mai bine de doi ani de negocieri, să obțină un rezultat, chiar dacă statele membre uh, Uh, nu au depus neapărat eforturile necesare. Oricum, noi am vrut să schimbăm uh, mentalitățile și practicile pentru că atacurile teroriste de la Paris și de la Bruxelles uh, ne-au arătat într-un mod tragic lipsa de cooperare între forțele de poliție de la nivel național și din cauza aceasta criminalitatea organizată devine tot mai internaționalizată. Această reformă consolidează controlul parlamentar în, al european în colaborare cu parlamentele naționale. Este responsabilitatea noastră să facem un apel la guvernele noastre să facă schimb de informații cu Europol și între ele. Aceasta este singura garanție pentru securitatea cetățenilor noștri. Din fericire, am reușit să impunem niște reguli pentru protecția datelor personale aceasta ar trebui să permită ca bazele de date să devină mai interoperabile și ar trebui să permită și înființarea Internet Referral Unit. Această reformă este esențială în lupta împotriva terorismului și criminalității organizate. Așa cum am văzut uh, recent uh, în cazul cooperării cu poliția din uh, Portugalia, am reușit să anihilăm o rețea de criminalitate organizată din Rusia care spăla bani în cluburi de fotbal din Portugalia. Dar asta nu înseamnă că statele membre nu mai trebuie să-și facă treaba la nivel național și european împotriva criminalității organizate. Din potrivă, trebuie să lucreze la nivel uh, legislativ, trebuie să lucreze la nivel polițienesc și judiciar. Avem nevoie de cooperare astfel încât uh, să avem politici uh, externe și transfrontaliere. Dacă statele membre continuă să concureze uh, între ele, dacă încearcă să concureze prin uh, paradisuri fiscale, cred că la un moment dat, statele membre vor contracara eforturile Europol și ale altor agenții în uh, impunerea legii. Noi trebuie să luptăm împotriva criminalității organizate, inclusiv a terorismului. Doamna Ernst, un minut. Doamnă președinte, dragi colegi, delegația mea este foarte mulțumită cu rezultatul uh, negocierilor tripartite. Europolul va avea Uh, o cooperare uh, întărită cu forțele polițienești în uh, Uniunea Europeană. Europolul este mai bine pregătit să ajute statele membre să lupte împotriva criminalității și terorismului. Europolul ar putea să semnalizeze orice Uh, mișcări uh, și orice incidente jihadiste autorităților competente. Uh, ei s-au specializat sau există forțe specializate în cadrul Europolului care pot să ofere acest gen de informație. În plus, Europolul va avea un sistem mai modern, mai flexibil uh, de date, uh, care este în conformitate cu secolul 21. Asta pentru a face un schimb de informații. Uh, acest lucru este un pas bun înainte. Domnul Depre, un minut. Doamnă președinte, domnule comisar, cu convingere voi vota regulamentul Europol Salut, în special normele clare care vor duce la îmbunătățirea activității Centrului European de luptă împotriva terorismului, ameliorând schimbul de informații. Salut, de asemenea, posibilitatea dată Europol de a executa schimb de informații cu companiile private. Astfel, în anumite cazuri, diferiți furnizori de servicii, precum Facebook, pot fi obligați să șteargă pagini ale statului islamic. Europolul va deveni uh, sau va face obiectul uh, controlului Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale datorită noului regulament. Din păcate însă, Europolul nu are suficiente puteri de inițiativă pentru deschiderea achetelor penale și, uh, de asemenea, nu se prevede absolut nimic cu privire la crearea unor servicii de informații europene. Sper că viitorul nu va uh, dovedi că această mișcare ar fi fost necesară. Uh, doamna Anderson, un minut. All authority must, all authorities must be subject. Toate autoritățile trebuie să facă obiectul unui control uh, suficient. Noi înțelegem nevoia unei cooperări consolidate între țări, mai ales când vorbim despre combaterea terorismului, traficului de droguri și traficului de ființe umane. Credem de asemenea că toate părțile trebuie să fie trase la răspundere. Singurul grup uh, de supraveghere a fost uh, eliminat. Asta înseamnă că uh, nu se va asigura o monitorizare corespunzătoare. Este, bineînțeles, o situație nefericită. Acest uh, raport își propune să dea Europol uh, mandatul de a manevra volume foarte mari de date personale și puterea de a determina ce conținut online este legal Bineînțeles că este nevoie de responsabilitate și cred că toți sunt de acord cu mine. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Albrecht, două minute. Doamnă președinte, domnule comisar, stimate domnule raportor, vreau să vă mulțumesc pentru treaba bună făcută. Raportoarea noastră din umbră a spus deja că, într-adevăr, Uh, multe s-au făcut în contextul acestui regulament Europol. Uh, trebuie să constatăm cu toții că este vorba despre un progres pentru Uniunea Europeană. Avem un nou regulament Europol care uh, pune accentul pe cooperarea europeană în domeniul cooperării polițienești și judiciare. Lucrul acesta este bun. Este bună și uh, trimiterea la respectarea normelor privind uh, protecția datelor. Iată, se face o trimitere către pachetul privind protecția datelor pe care l-am pro, promulgat. Uh, genul acesta de trimitere generează mai multă încredere din partea cetățenilor, dar și mai multă încredere din partea statelor uh, membre, respectiv a autorităților polițienești și judiciare din statele membre. Noi, verzi ne-am fi dorit uh, să se meargă mai departe în două domenii, și anume, în primul și în primul rând, mai uh, bună echipare, între ghilimele, a, anchetelor, a unităților de anchetă comună la Europol va fi important pe viitor ca uh, ofițerii, ofițerii polițienești să fie mai bine reprezentați la fața locului, să aibă parte, să aibă la dispoziție echipamentul necesar pentru a putea acționa la nivel trans, transfrontalier. Și de asemenea, verzii și-ar fi dorit ca în ceea ce privește transferul de date către persoane fizice terțe, uh, să se creeze niște norme uh, mult mai uh, clare și mult mai severe. Noi uh, nu credem că regulamentul în momentul de față este suficient de bun din punctul acesta de vedere. În rest, suntem încântați de regulament. Dar, bineînțeles, vom lupta pentru îmbunătățirea aspectului legat de transferul de date. Doamna von Stor, Uh, vorbim despre Europol, uh, care va colecta date, uh, va face schimb de informații cu autorități la nivel național. De asemenea, Europol are dreptul de acces la diferite baze de date, are dreptul de a monitoriza conversațiile pe internet, colectează date pe care le poate transfera altora. Este vorba despre amprente, profile uh, ADN, uh, angajamente anterioare, diferite semnalmente, pseudonime, date bancare, date cu privire la proprietățile uh, imobiliare, fiscale, etc. De asemenea, Europol creează profiluri ale persoanelor, Uh, cunoaște canalele de comunicare folosite de diferitele persoane. Iată, Europolul va ști totul despre noi și aici este pericolul. Pentru combaterea terorismului, uh, uh, mi se pare că, iată, punem în pericol siguranța datelor tuturor cetățenilor europeni. Urmează domnul Epitideios, un minut. Mulțumesc, unul uh, dintre efectele negative ale globalizării este creșterea și uh, tipul uh, amenințărilor la adresa statelor. E vorba de atacuri cibernetice, criminalitate organizată și terorism. Uh, populația Europei se simte în nesiguranță și protecția drepturilor lor este subminată. Europolul este chemat să uh, abordeze aceste amenințări împreună cu uh, poliția și uh, autoritățile competente din statele membre. Trebuie să se facă schimb de informații cu serviciile pertinente și cu autoritățile din terțe țări. Uh, Trebuie să avem grijă pentru că aceste informații uh, care se referă și la datele personale, trebuie să ne asigurăm că nu vom încălca drepturile uh, omului prin uh, furnizarea de astfel de informații. Informațiile trebuie puse la dispoziție numai atunci când este foarte sigur că o persoană este suspectată de a fi teroristă sau de a comite o crimă Uh, nu trebuie puse astfel uh, de informații la adresa uh, guvernelor autoritare. Domnul Boni, care sunt elementele cruciale ale răspunsului nostru la terorism și amenințări? Mulți dintre noi au spus că o coordonare și o cooperare mai puternice în domeniu sunt esențiale și asta printr-un Europol mai puternic și mai bine gestionat. Acest regulament modificat este un pas în direcția potrivită și ne va oferi instrumentele de prevenire necesare. Prevenția în momentul de față este esențială. Europol va avea mai mult acces la datele relevante și, drept urmare, aceste date vor fi prelucrate mai eficient. Vor fi date de la statele membre, dar și date de la părți uh, non-publice, lucru esențial pentru o prevenire și o investigare eficiente. Noua IRU, noua unitate uh, de monitorizare a internetului, va fi un uh, instrument uh, eficient pentru a combate propaganda teroristă și extremistă, iar modelul promovat de IRU și colaborarea cu furnizorii de internet vor permite monitorizarea conținutului online și demararea investigațiilor în consecință. Regulile privind protecția datelor care se aplică în cadrul mandatul Europolului sunt consolidate. Am consolidat de asemenea posibilitatea cooperării între Europol și alte agenții europene pentru o mai bună sinergie și o mai bună eficiență. Rămâne un lucru valabil și anume că statele membre trebuie să împărtășească informații cu Europol astfel încât acest sistem să poată fi funcțional, pentru că altfel agenția nu va putea să lucreze la capacitate maximă. În final, aș dori să-i mulțumesc în mod deosebit raportului Diaz de Mera pentru hotărârea sa. Mulțumesc, domnule Boni. Doamna Kaufmann, două minute, vă rog. Wir geben heute grünes Licht zur Reform. Astăzi dăm undă verde reforme Europolului și asta din motive cât se poate de clare. Uh, infractorii nu se opresc la granițe și tocmai de aceea Europolul trebuie să fie întărit, iar colaborarea dintre Europol și alte agenții europene, dar și agenții uh, naționale trebuie să fie îmbunătățit. Uh, uh, îmbunătățită. E nevoie de o întărire a instrumentelor Europol și o îmbunătățire a structurilor. Europolul va putea reacționa mai rapid la amenințări pe viitor prin crearea unităților speciale. Pentru reforme este important de asemenea ca datele uh, ca standardele cu privire la protecția datelor să fie respectate. Standardele care au fost decise de către legi, legiuitorii europeni infracțiunile pe internet pot uh, duce la apariția unor infracțiuni în lumea reală și tocmai de aceea conținuturile periculoase trebuie să, conținutul periculos trebuie să dispară cât mai repede cu putință din mediul online. Iar uh, noua unitate responsabilă pentru uh, monitorizarea internetului ne va ajuta în acest sens. Importantă este și cooperarea între Europol și uh, furnizorii privați de servicii de, internet. De internet. Regulamentul uh, Europol precedent fusese decis înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Prin urmare, iată, nou regulament ține cont de tratatul intrat deja în vigoare și drepturile Parlamentului sunt uh, respectate. E important ca uh, comi- uh, Comitetul uh, de Supraveghere Parlamentară uh, Uh, să devină uh, funcțional un comitet în care sunt reprezentați uh, atât membrii Parlamentului European cât și reprezentanții parlamentelor naționale. Protecția datelor și supravegherea merg mână în mână, pot merge mână în mână. Mulțumim, domnul Ujastovski, un minut. Koleżanki colegi, to jest dobra decyzja. Dragi colegi, este o decizie bună este bună pentru securitatea cetățenilor europeni și pentru Europa în ansamblul său. Păcat că vine atât de târziu, pentru că dacă n-ar fi fost evenimentele dramatice din ultimul timp, probabil că am lucrat în continuare la acest regulament. Opozanții acestui regulament uh, descriu în mod greșit această idee ca fiind uh, Uh, o modalitate de centralizare uh, a libertăților uh, civile. De fapt, rolul este de a spori responsabilitățile acestei agenții care va monitoriza și internetul. În același timp, avem un control democratic care este necesar nici extrema dreaptă, nici extrema stângă nu servesc uh, dezbaterii publice. Doamna Wikström, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Cetățenii noștri merită o Europa în care să putem să ne deplasăm cu ușurință între statele membre. Libertatea de circulație cu care ne-am obișnuit și pe baza căreia ne-am construit um, valorile a fost uh, afectată de reintroducerea granițelor. Acest lucru este rău pentru țările noastre și pentru cetățenii noștri. Pentru Însă trebuie să vedem uh, care sunt consecințele, pentru că și um, cei uh, din uh, rețelele de criminalitate organizată fac același lucru și ei se mișcă la fel de ușor. Uh, prin raportul său, uh, domnul Diaz de Mera a obținut progrese semnificative, însă uh, Trebuie să facem mult mai multe dacă vrem să facem față amenințărilor cu care se confruntă cetățenii noștri. Avem nevoie de un FBI european cu capacitatea de a combate cu adevărat criminalitatea organizată avem nevoie de o, o forță polițienească europeană care să combată în mod activ criminalitatea organizată. Însă pentru a ajunge acolo mai sunt foarte multe de făcut. Doamna Kerry, un minut. Doamnă președinte, stimați colegi, iată, uh, reforma Europol uh, generează un nivel uh, pan-european care acoperă până la urmă toate, toate aspectele și asta într-o manieră mult mai eficientă. Controlele sunt întărite dar Parlamentul European mi se pare că uită de drepturile cetățenilor. E inacceptabil ca Europol să poată colabora cu, cu furnizori eh, privați, Facebook și alții, pentru a colecta date cu privire la cetățenii europeni. Eh, și colectarea acestor date nu este reglementată în nicio manieră. Uh, nu este o, o colectare democratică a, a datelor. Bineînțeles, avem nevoie de o cooperare bună, dar uh, regulamentul acesta merge prea departe. Mulțumim, doamna Ferrara, un minut. Da, relatrice de... Mulțumesc, doamna președinte. Tot ceea ce pot să fac este să-mi exprim satisfacția privind acordul uh, pe marginea Europolului și salut rezultatele obținute în negocierile care sunt menite să eficientizeze și să responsabilizeze în mai mare măsură Europolul, fără a submina Uh, rolul de control al parlamentelor naționale și regimul de protecție. Este esențial ca Europolul să susțină eforturile statelor membre de a combate criminalitatea. Uh, este important uh, să se facă un schimb de, de informații care nu a funcționat întotdeauna bine până acum combaterea criminalității organizate a mafiei, a traficanților sunt

Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, aș vrea să Încep uh, prin a-l felicita pe colegul meu, Diaz de Mera, pentru activitatea sa excelentă în acest raport, ca de obicei. Noi sprijinim o Europa unită care protejează și promovează libertatea cetățenilor săi și vrem să creăm un spațiu real de libertate, securitate și justiție. Nu suntem uh, printre cei care cred că libertatea și securitatea sunt uh, termeni opuși. Din potrivă, libertatea fără securitate nu înseamnă nimic și securitatea fără libertate înseamnă dictatură. Știm că nu există o Uniune Europeană fără statele sale membre. Acest lucru este cu atât mai adevărat când vorbim despre securitatea internă. Acest acord este rezonabil, pragmatic și echilibrat și reprezintă încă un pas pragmatic înainte nu este un FBI european. Acest lucru nu este posibil în acest moment, dar uh, le, rea, uh, dar le reamintesc statelor membre uh, de, ate, de atentatele din noiembrie de la Paris și din martie de la Bruxelles. Acestea sunt exemple inacceptabile ale terorismului care a profitat de lipsa schimbului de informații între statele membre. Reformarea Europorului ne ajută să ne îndeplinim rolul. Acum mingea este în terenul statelor membre. Avem nevoie de o mai bună utilizare a instrumentelor pe care le avem și de un mai bun schimb de informații. Încrederea uh, reciprocă nu este creată uh, de legi, ci trebuie să creăm condițiile necesare. Mulțumesc, aveți un cartonaș albastru. Doamna Vautmans, acceptați cartonașul albastru? Vă rog. Mulțumesc. Sunt de acord cu multe dintre lucrurile pe care le-ați spus despre libertate, despre solidaritate, despre responsabilitate, dar ați mai spus că legislația pe care o votăm acum uh, nu este un FBI european și că acest lucru nu este posibil. În uh, opinia ALDE, noi vrem să mergem cu un pas mai departe și vreau să vă întreb, de ce nu este posibil un FBI european acum? Pentru că avem nevoie de el. Obrigado pela pergunta. Mulțumesc uh, foarte mult pentru această întrebare. împărtășesc opinia dumneavoastră într-o oarecare măsură, dar nu cred că este posibil chiar acum. Motivul este că ceea ce încercăm noi să facem este să creăm încredere reciprocă între statele membre. În tot acest proces, am văzut că nu se face schimb de informații pentru că statele membre nu au încredere unele în celelalte. Haideți să fim uh, pragmatici, haideți să fim rezonabili. Acum nu este posibil. Am mers cât s-a putut de departe și am ajuns la acest acord excelent. Doamna Chinici, două minute. Signor președinte, signor comisario. Doamna președinte, domnule comisar, aș vrea să-i mulțumesc colegului Diaz Temera precum și celor care au lucrat uh, împreună cu el pentru treaba minunată pe care au făcut-o. Actualizarea cadrului juridic uh, al Europolului este indispensabilă pentru uh, a permite combaterea criminalității și pentru a crea o Europa mai sigură. Europa Polul a contribuit la combaterea uh, crimelor transfrontaliere prin uh, um, informațiile puse la dispoziție, prin logistică. Este important uh, să adaptăm structura acestuia la contextul actual, care are nevoie de o reacție rapidă. Uh, atacurile de la Bruxelles și de la Paris au arătat că este important să consolidăm instrumentele uh, care uh, sunt disponibile. Trebuie să specificăm și mai bine competențele sale, să întărim drepturile omului și protecția datelor. Apreciem uh, Um, introducerea acestei dispoziții privind controlul uh, democratic al Parlamentului. Noul regulament uh, va garanta o protecție solidă a datelor în conformitate cu uh, legislația europeană existentă în materie, în materie și va oferi garanții la nivel național Votul de astăzi urmează unor trei ani de negociere, însă am adoptat un text bun. Trebuie să subliniez și faptul că numai cooperarea și a statelor uh, membre va permite ca Europolul să combată în mod eficient uh, criminalitatea internațională uh, Uh, și terorismul pentru desfințarea uh, structurilor uh, teroriste. Domnul Kölmel, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim astăzi despre Europol. Și, iată, cazul este unul deja cunoscut. Pe de o parte vrem ca mandatul Europol să fie întărit. Uh, pe de altă parte, însă ne dorim ca și datele să fie foarte bine protejate. Deci, uh, colectarea ar trebui să fie una așa, economică. Dar ce m-a uimit în dimineața aceasta a fost faptul că mulți dintre colegi s-au uh, axat doar pe protecția datelor. Dar e prea îngustă viziunea aceasta. Trebuie să ne gândim la ambele aspecte și să găsim un echilibru între ele. Eu consider că regulamentul pe care îl discutăm astăzi generează acest echilibru. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile beneficiază de datele suficiente uh, și uh, regulamentul acesta, până la urmă, este pasul în direcția cea bună care ne va ajuta să combatem uh, criminalitatea transfrontalieră. Pentru că am văzut în contextul crizei refugiaților, în special în Germania, uh, că există mii și mii de oameni uh, pe care nu-i mai putem găsi pentru că nimeni nu le-a colectat datele. Și la asta trebuie să ne gândim.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 probleme tehnice, probleme legate de interpretare. Domnule Zani, va trebui să reîncepeți. Vă rog frumos să mă ascultați. Va trebui să reîncepeți pentru că am avut uh, o problemă legată de interpretare. Bun, atunci uh, adresez din nou întrebarea. Găsiți aici uh, garanții care împiedică uh, anumite guverne ale statelor membre să folosească uh, informațiile obținute împotriva, până la urmă, în detrimentul cetățenilor lor. Mulțumesc pentru întrebarea. Garanțiile nu pot să fie, nu știu, să acopere pericolele în proporție de 100%. Am încercat însă prin regulamentul acesta să Uh, stabilim standarde cât mai bune, bineînțeles, însă va trebui să monitorizăm ce, ce se întâmplă în practică, să vedem cum sunt folosite datele. Și sunt absolut convins că această supraveghere va exista și va fi una permanentă. Urmează doamna Ruiz, un minut. Bună ziua, președinte. Mulțumesc. Bună dimineața. Aș dori să îl felicit pe raportor, domnul Diaz de Mera, și pe raportorii din umbră. Cooperarea polițienească este unul dintre pilonii societății noastre și este extrem de important însă să trăim și liber. Într-o lume globalizată este important uh, că Europol uh, este consolidat pentru că va trebui să le cerem statelor membre să-i trimită pe cei mai uh, capabili oameni în bordul Europol și apelăm la responsabilitatea lor. În Parlamentul European trebuie să garantăm controlul parlamentar pe baza funcțiilor noastre noi. Trebuie să facem acest lucru astfel încât să, să îi protejăm pe cei mai vulnerabili. Vă mulțumesc, domnul Pineta Lopez, un minut. Obrigat, domnule președinte. Europol. Mulțumesc, doamnă președinte. Europolul este o agenție a Uniunii Europene care face parte din procesul federalist de integrare europeană și principala sa sarcină este nu numai să uh, combată uh, terorismul, ci trebuie să abordeze și alte uh, infracțiuni. Europolul este uh, Uh, implicat uh, în orice chestiuni care aduc atingere libertăților civile. Structurile existente care au fost uh, create trebuie să fie consolidate și asta pentru a avea o mai bună securitate. Noi respingem această uh, abordare. Domnul Zdeșkovski. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Eu nu sunt de acord cu cele spuse de antevorbitorul meu. Unor auzim în sala asta niște lucruri uh, care mă fac să cred că mulți dintre colegii mei nu au citit textul și habar n-au ce face Europol. Eu consider că Europolul este una dintre cele mai importante agenții, unul dintre cele mai importante instrumente pentru asigurarea securității la nivel european. În anii anteriori m-am asigurat că activitatea Europe, Europol uh, este prea puțin eficientă, din păcate, și iată, noul regulament uh, ameliorează situația. ofițerii uh, și Europolul trebuie să facă schimb de informații cu privire la persoanele periculoase sau potențial periculoase. Cum altfel am putea combate terorismul sau crima organizată și cum altfel am putea asigura siguranța uh, cetățenilor europeni? Într-o Europa unită, uh, e inacceptabil ca schimbul de date să nu poată avea loc. Tocmai de aceea eu sunt de părere că Europolul trebuie întărit, nu doar din punct de vedere financiar, ci și din uh, perspectiva mandatului. Dar asta nu se poate face fără reorganizarea colaborării între diferitele autorități naționale și europene. Nici o autoritate nu poate reacționa într-o manieră flexibilă la pericole în cazul în care nu beneficiază de această uh, flexibilitate. Uh, Asta este important, să uh, garantăm flexibilitatea. Mulțumim, doamna Tomașici. Un minut. Podržavam ovu zakonodavnu inițiativă. Sunt într totul de acord cu această inițiativă legislativă pentru că ea conferă Europol, Europolului noi competențe, în special în ceea ce privește formarea uh, ofițerilor uh, poli- de poliție, fără a aduce atingere subsidiarității. În plus, crearea de unități de legătură la nivel uh, național pentru legătura cu Europol uh, mi se pare o idee foarte bună, pentru că Astfel, responsabilitățile statelor membre sunt conservate fără a se aduce atinge eficienței și responsabilitățile Europol. Sunt uh, încântată de asemenea de controlul sporit asupra Europolului, controlul parlamentar, pentru că un astfel de control generează în special transparența și protecția datelor uh, sau drepturilor omului. În continuare, uh, Europa se confruntă cu valuri de crimă organizată și tocmai la aceea trebuie să colaborăm mai strâns în domeniul uh, securității și avem nevoie de un uh, Europol puternic. Domnul Benstein, un minut. Mulțumesc foarte mult. Există un nou acord acum pentru a consolida lupta împotriva criminalității organizate și criminalității cibernetice. Trebuie să reacționăm mai rapid uh, într-o lume care devine tot mai mică. Europol va avea un mandat mai puternic uh, pentru a combate criminalitatea și uh, terorismul. Este lucrul de care avem nevoie. Vor fi înființate două unități speciale care vor contribui la combaterea terorii. În 25 de ani de politică am văzut cum s-a dezvoltat criminalitatea organizată la nivel internațional și avem nevoie de cooperare prin instrumente mai bune. Nu știu dacă Există și alte elemente despre care a vorbit doamna Holmeier, însă oricum vă doresc mult succes cu acest acord. Domnul Becker, un minut și jumătate. Eh, Doamnelor și domnilor, este o zi bună pentru Parlamentul European, care sperăm că va vota astăzi întărirea Europolului. Felicitări raportorului care lucrează la acest raport de vreo trei ani de zile. În același timp, însă, trebuie să vorbim despre viitor. Salut anunțul făcut de domnul Avramopoulos în ceea ce privește întreprinderea unor noi pași pentru întărirea Uh, Europol. Asta pentru ca în următorii doi ani să se poată defini mai clar responsabilitățile în ceea ce privește combaterea terorismului și a uh, crimei organizate. În situația sau în ziua de astăzi ne dăm seama că cooperarea nu poate așa cum funcționa ea până în momentul de față, nu poate co- combate într-adevăr uh, crima uh, Uh, organizată, transfrontalieră și uh, online. E nevoie de o co- cooperare mai strânsă, mai strânsă de, de atât. Avem nevoie chiar de o Uniune Europeană a Securității, o Uniune în care Europolul să, deci, uh, să dețină funcția supremă, să fie să fie compusă dintr-o serie de unități trimise de către statele membre și această unitate supremă ar trebui să lupte împotriva crimei organizate. Da, la finele procesului acestuia am putea crea un FBI european care să aibă posibilitatea de a garanta securitatea cetățenilor europeni. Mulțumesc! Era cazul să încheiați. Domnul Polieze, un minut președinte eu cred de poter dire. doamnă președinte domnule comisar cred că pot să spun cu siguranță că europolul face o treabă de profesionist cu rezultate excelente date fiind sarcinile care au fost încredințate. situația internațională s a schimbat radical și se schimbă mereu. dacă ne uităm uh, la atacurile din paris și bruxelles și la criza migrației care este încă nerezolvată uh, ne dăm seama uh, cât de important este să consolidăm Europolul cu o creștere în bugetul său, în personalul său. Acest lucru va permite, așa cum se planifică în acest regulament, uh, va uh, permite crearea unor unități specializate pentru a uh, combate uh, criminalitatea cibernetică. Terorismul va permite o mai bună coordonare a serviciilor de informații pentru că acestea uh, au fost deficiențe pe care le-am semnalat până acum. Este important pentru acum. Domnul Rengel domnule eh, În primul eu președinte. Aș dori, în primul rând, să îl felicit pe colegul nostru, Diaz de Mera, pentru raportul excelent. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra unor eh, chestiuni în calitate de membru al Comisiei AFCO. Noi revizuim aici regulamentul de bază pentru Europol adaptăm practic cadrul Europol la tratatul de la Lisabona. Acest lucru este foarte important. Iar problema cheie aici este controlul democratic. Acesta este un aspect esențial. Organi acest organism polițienesc trebuie să fie controlat, monitorizat de Parlamentul European și, în același timp, se asigură o protecție corespunzătoare a datelor. Combaterea criminalității în zilele noastre necesită colectarea și analizarea de date și schimbul de informații. Multe dintre aceste date sunt sensibile și de aceea protecția datelor trebuie să fie garantată în mod corespunzător. Aș vrea să mai menționez și un alt aspect. Europa nu mai are frontiere și, bineînțeles, criminalitatea organizată nu cunoaște frontiere. Frontierele sunt cunoscute doar de statele membre, nu de infractori. Și situația asta este, durează de foarte mulți ani. Și, bineînțeles, ă, trebuie să facem foarte multe pentru a combate criminalitatea și s-a făcut un pas ă, major pentru acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Ajungem acum la procedura Cash DI. Avem șapte cereri de intervenție și începem cu doamna Ayala Sender. Sender. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș începe felicitându l pe domnul Diaz Temera și pe ceilalți colegi pentru că uh, au creat cel mai puternic instrument pe care îl putem avea pentru a combate terorismul și criminalitatea organizată în Uniunea Europeană. Atacurile uh, Uh, de la Bruxelles, uh, din Paris și cel din Londra au arătat cât de important este să avem o bază solidă pe care să o convenim, astfel încât să susținem forțele polițienești din Europa. Ele au nevoie de această susținere europeană pentru a-și îmbunătăți activitatea. Uh, regulamentul privind Europolul ne permite să dăm o mai mare atenție investițiilor în coordonare și uh, putem să combate terorismul în acest fel, dar să combatem și uh, criminalitatea care uh, stă la baza terorismului, spălarea de bani, traficul de persoane, evaziunea fiscală. Domnul Marias. Vă mulțumesc. Uh, de ani de zile posibilitățile și uh, mijloacele financiare ale Europolului uh, cresc, dar rezultatele sunt dezamăgitoare și am văzut asta de curând în Franța și în Belgia. Bineînțeles, trebuie să punem accent pe combaterea terorismului, în special în zonele vulnerabile mm, la nivel european, dar în același timp trebuie să uh, protejăm viața privată. Și ce facem noi aici? Exact contrariul. În numele siguranței uh, punem uh, în pericol drepturile cetățenilor europeni, chiar dacă ne-am dat seama deja că politica asta este falimentară. Uh, Uniunea Europeană trebuie să ceară statelor membre să dea mai mulți bani pentru protecția granițelor, pentru integrarea cetățenilor uh, rezultați din imigrație în trecut. Doar așa putem lupta împotriva terorismului. Uh, îi dăm cuvântul domnului Caputo, cerându-i să nu vorbească prea repede. Atentatele teroriste recente și amenințările din spațiul cibernetic ne arată cât este de important uh, să ne consolidăm sistemul de informații, astfel încât uh, să avem o mai bună cooperare și acțiuni comune. Faptul că am conferit Europolului mai multe prerogative ne dă mai multe garanții în lupta împotriva criminalității organizate și terorismului. Salut urmărit uh, consolidarea IRU, este organismul Europol care combate propaganda teroristă pe internet, monitorizează conținutul periculos și informează statele membre. O nouă guvernanță a Europol poate să consolideze eforturile acestei organizații de a combate criminalitatea cibernetică. Un alt progres este uh, controlul democratic asupra acestei agenții. Este un pas înainte, însă nu este încă suficient. Având în vedere noile amenințări cu care ne confruntăm, trebuie să consolidăm și mai mult Europol pentru a susține operațiunile pe teren, dar și schimbul de informații cu privire la activitățile infracționale. Mulțumesc. Domnul Iacovcici. Mulțumesc, doamnă președinte. europska sigurnosna i obavještajna unija. Avem nevoie de o uniune a informațiilor uh, la nivel european. Uh, să, să nu uităm că nu putem încheia compromisul cu teroriștii sau cu infractorii. Tocmai de aceea eu consider că trebuie să facem uh, încă un pas înainte. Eu înțeleg că la nivel european există mai multe abordări ale pericolului terorist. Dar eu cred că totuși vorbim despre terorism și, prin urmare, trebuie să uh, acționăm uh, împreună. Știm ce s-a întâmplat în ultimele luni. Avem un spațiu Schengen care este în pericol în momentul de față. Uh, ținem la libera circulație și, dacă e să o avem și pe viitor, avem nevoie de schimb de informații, avem nevoie de servicii secrete europene

a fost bine că adoptăm această legislație. Vreau să-l felicit pe colegul meu, Diaz de Mera, uh, ca raportor, pentru că noi uh, facem lucruri foarte importante pentru a alinia Europol cu tratatul de la Lisabona și îi dăm uh, posibilitatea de a lupta împotriva criminalității organizate, trafic de ființe umane, contrabandă de arme, uh, trafic de droguri, corupție, spălare de bani. Toate aceste crime au necesitat actualizarea rolului Europol. Să trebuie să facem mai mult decât atât. Avem nevoie de asumarea unui rol politic pentru a reforma Europol monopolul. În Statele Unite s-au făcut foarte multe schimbări pentru a lupta împotriva criminalității organizate. Ei au învățat că trebuie să combată impunitatea și uh, iar noi în Europa trebuie să învățăm această lecție și să ne îndreptăm către un FBI european. Doamna Flașicova Benicova. doamnă președintă domnule comisar salut reforma agenției pentru cooperare în materie de aplicare a legii. Dată fiind uh, atentatele teroriste deja menționate de către colegi, e necesar ca Europolul să poată reacționa mai repede și mai eficient la uh, pericole. Securitatea, securitatea și siguranța trebuie să fie pe primul loc și tocmai de aceea trebuie să tratăm cu mai multă atenție pericolele online înainte ca ele să se transforme în infracțiuni în lumea reală. Trebuie să îmbunătățim cooperarea între statele membre și trebuie să ne asigurăm că agenții Europol pot să acționeze la nivel transfrontalier, iar pentru asta e nevoie de fonduri, bineînțeles, și uh, instrumente. Acest regulament nu va limita nici pe, de, nici, nici pe departe drepturile cetățenilor uh, europeni. Europolul va fi controlat de către Parlamentul European și de parlamentele naționale. Mulțumesc! Astfel se încheie procedura Catch și vă dăm cuvântul, domnule comisar, pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc, doamnă președinte. Onorați membri, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru felul în care ați contribuit la această dezbatere. Uh, numitorul comun este că trebuie să reacționăm la necesitățile de mai multă securitate ale cetățenilor. De aceea trebuie să facem această reformă terorismul și infracționalitatea transfrontalieră uh, serioasă sunt probleme și știm că aceste fenomene nu cunosc uh, frontiere. Răspundem de securitatea cetățenilor noștri. Pentru a-i urmări pe făptuitori e nevoie de un hub pentru schimbul de informații cu susținere deplină operațională și analitică. Cu acest cadru îmbunătățit pe care îl instituim, Europolul va putea să uh, ofere statelor membre susținerea de care au nevoie pentru a combate terorismul și infracționalitatea majoră. Europolul va putea să facă acest lucru mult mai eficient și uh, mai efectiv. Va avea o răspundere și va opera cu respectarea deplină a uh, regulilor noastre. Uh, vă îndemn să votați uh, în favoarea textului de compromis. Să punem în mișcare ce am discutat de ani de zile și să facem acest lucru să funcționeze în interesul cetățenilor noștri. Domnule Diaz de Mera, vreți să spuneți câteva cuvinte în încheiere? Președinta, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Avramopoulos. În termeni de Aș vrea să mă refer la ceea ce ați spus dumneavoastră și să îmi exprim recunoștința pentru tocmai ceea ce ați spus. Pentru că, într-adevăr, ați pus punctul pe I Vorbim despre mai multă coordonare, mai multă cooperare, mai mult control parlamentar și mai multă protecție a datelor. De fapt, aceasta este ideea. Avem nevoie de o agenție care să fie un centru puternic de schimb de informații și avem nevoie ca această agenție să aibă capacități de analiză consolidate, astfel încât să poată să îi protejeze pe cetățenii europeni. Vreau să uh, subliniez și ceea ce spunea doamna Ruiz. În materie de guvernanță, bordul Europol uh, trebuie să fie alcătuit din profesioniști și nu din politicieni. Și revin și la ce spuneau alți colegi. Vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ați spus. Au existat 42 de vorbitori pe acest raport. Unii dintre ei au uh, vorbit în cunoștință de cauză, alții au intuit, însă cu toții merită tot respectul și atenția și mă bucur foarte mult uh, să îi aud pe cei care sunt de acord cu mine, bineînțeles îi apreciez și pe cei care nu sunt de acord cu mine, fiecare are dreptul la o opinie. Însă dintre cei 42 de vorbitori, 32 au sprijinit uh, raportorul și raportorii din umbră în ceea ce au făcut. Există șase care sprijină o consolidare și mai mare a Europolului mai ales de la grupul ALDE. Și aș vrea să mă adresez acum verzilor. Aș vrea să vă spun că apreciez foarte mult angajamentul politic pe care îl aveți și vreau să vă mulțumesc pentru că sprijiniți regulamentul Europol într-o manieră independentă. Ați depus un amendament uh, care este mai degrabă formal, se referă la înființarea IRU. Internet Referral Unit. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere fructuoasă și pentru colaborarea dumneavoastră. Aș dori să vă spun că apreciez foarte mult și ce au făcut raportorii din umbră. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Am închis